terminat, dar mai am câteva uh, anunțuri de făcut înainte de a pleca. Domnul Victor Uspaschi mi-a spus că au, au avut loc noi evoluții. Mi-a înaintat o cerere de a se revizui decizia Parlamentului European din 2 septembrie anul trecut ce se referă la imunitatea dumnealui. Voi transmite această solicitare Comisiei Jurii competentă pe fond pentru aceste aspecte. Al doilea anunț pe care aș dori să-l fac este acela că pe 20 iunie raportul Farage a fost a fost uh, raportul Faraj a fost uh, discutat în uh, imunitatea domnului Faraj a fost discutată în comisia jurii, 11 au fost pentru, 3 au fost împotrivă, deoarece solicitarea domnului Faraj nu a fost admisibilă. Mâine, marți 5 iulie, continuăm la ora 9 până la ora 1 și de la ora 3 până la 8, apoi de la 9 până la miezul nopții. A, ordinea de zi a fost publicată și vă stă la dispoziție pe uh, site-ul internet. Închid sesiunea, vă urez tuturor o noapte bună și vă mulțumesc pentru cooperare. Domnul președinte, mulțumește și interpreților.